Nu am văzut niciodată o persoană în acest Parlament care să se comporte în acest mod partizan și uh, parțial. Mulțumesc, uh, domnule Golniș, doamna președinte. Voi transmite mesajul dumneavoastră președintelui. Stimați colegi, vă rog să faceți uh, liniște pentru că vom continua cu explicațiile de vot. Explicații care nu au uh, putut fi um, auzite ieri. Vom continua apoi cu cele de astăzi. Avem foarte multe solicitări de luare de cuvânt. Uh, stimați colegi, vă rog să mă ascultați. Uh, putem continua numai până la ora 14.45 maxim, pentru că apoi trebuie să ne pregătim pentru reluarea lucrărilor la ora 15. Deci orice explicații care vor rămâne nepronunțate vor fi ascultate uh, joi. Acum, raportul Fernandez, un minut. Doamna Noriega. Mulțumesc. Recunosc că există niște aspecte pozitive în acest raport, cum ar fi cofederalizarea cadrului financiar multianual, dar m-am abținut la acest vot. Nu am putut să sprijin acest document pentru că eu consider că atât timp cât Comisia este încă blocată pe acest cadru financiar, cum a fost făcut, e o veste proastă. Am spus de mai multe ori că avem nevoie de un alt fel de cadru bugetar și de o adevărată revizie a cadrului financiar 2020. Avem nevoie de un program de investiții publice foarte puternic care să ne ajute să trecem de recesiune, să reducem diferențele între regiunile mai sărace și cele mai bogate. Există discuții foarte mari acum în ceea ce privește planul de investiții al lui Juncker. Trebuie să menținem investițiile publice și trebuie să oprim privatizarea sectoarelor cheie, cum ar fi cele ale apei și electricității în statele noastre membre. IMM-urile trebuie să fie sprijinite pentru a avea resursele necesare. Mulțumim, acum trecem la domnul Messerschmidt. Vă rog, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Noi am votat împotriva raportului Fernandez și cred că dacă ați fi întrebat pe europeni, aceștia vor fi dat un răspuns foarte ferm, un nu hotărât, pentru că suntem împotriva tuturor acestor concepte care au fost vândurate pe aici, însă Ceea ce pot să spun este că singurul răspuns pe care îl primim este că se dorește o, sporește, o sporire a bugetului și în același timp a resurselor proprii, chiar și la nivelul instituțiilor europene. Nu știu să existe vreo instituție care să aibă mai puțină legitimitate decât cele ale UE, de aceea v-aș întreba cum veți convinge dumneavoastră cetățenii cu alte cuvinte, aceștia se vor vedea nevoiți să sacrifice și mai mult din banii obținuți din taxele pe care le plătesc ei, adică din bani lor, din buzunarul lor și de fapt acesta este și raportul, uh, această idee a raportului și uh, de aceea noi ne-am împotrivit cu hotărâre. Mulțumesc cu mă la cuvânt domnul Polciac. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já na rozdíl od svého předřečníka. Vă mulțumesc. Am eh, susținut acest raport. Spre deosebire de antevorbitorul meu, cred că în momentul votului. Am văzut că s-a făcut dreptate pentru că acesta este un raport bun. Aș dori însă să vorbesc despre două puncte care mi se par cruciale. În primul rând, sprijinul pentru IMM-uri. Cred că trebuie să insistăm de asemenea și pe faptul că peste 20% din întreprinderi se confruntă cu criza. iar rolul acestor întreprinderi trebuie luat în considerare în cadrul fondurilor structurale europene, având în vedere că acestea fac parte din planul de investiții. De aceea trebuie susținut acest raport și uh, mă bucur să văd că a fost sprijinit uh, și de ceilalți colegi. Stimați colegi, trecem acum uh, la raportul privind protejarea intereselor financiare ale UE, combaterea fraudei. Are cuvântul domnul uh, Proșpșil. Un minut. No? Yes, sir. Vă rog, domnule. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Am sprijinit acest raport pentru că eu consider că protejarea intereselor financiare, financiare ale Uniunii Europene e o temă foarte importantă și am făcut și progrese importante. Există acum uh, despăgubiri pe atunci când există încălcări ale drepturilor Uniunii Europene în ceea ce privește partea financiară. Acestea apar acum în codul penal. E nevoie de colaborare între Uniunea Europeană și statele naționale cu justiția la nivel național. Cele spuse de Olaf sunt foarte importante în acest sens Olaf ne spune că există tot mai multe abuzuri în ceea ce privește mijloacele financiare în Uniunea Europeană și e important ca aceste informații să fie transmise mai departe. Însă să se știe dacă e vorba de o infracțiune penală și dacă da, atunci trebuie să se emită judecăți corespunzătoare. E important să existe niște um, îndatoriri foarte clare pentru Comisia Europeană. Sprijin acest raport. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Giufreda. Un minut doamnă președinte. Datele pe care le-am văzut ne arată că numărul de nereguli pe treisprezece a crescut cu șaptesprezece față de anii trecuți și acest lucru este îngrijorător și anume că principala victimă a acestor nereguli reprezintă politica de coeziune. Pe scurt vorbim de fonduri care sunt uh, luate de la creștere și dezvoltarea teritoriului nostru care sunt luate de la bunăstarea cetățenilor noștri. Însă este adevărat că nu toate infracțiunile constatate, foarte multe dintre ele sunt frauduloase, mai ales în ceea ce privește fondul de coeziune. Acolo, în regulile țin de necunoașterea suficientă a prevederilor și de procedurile complicate. De aceea, dacă pe de o parte cer cu hotărâre toleranță zero în ceea ce privește sancționarea cu severitate a făptașilor, cer cu aceeași hotărâre ca infracțiunile fără caracter fraudulos să fie combătute ex ante și anume printr-o simplificare a normelor de procedură și printr-o instruire a tuturor participanților la gestionarea și utilizarea fondurilor din politica de coeziune. De multe ori această lipsă duce la utilizarea fondurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Anderson, dar nu o văd în sală, de aceea trecem mai departe la domnul Hayes. Un minut. Um, mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru acest raport anual, care este o parte importantă uh, din uh, activitățile anuale. Comisia cere un raport. Comisia trebuie să facă un raport privind uh, um, stadiul acestui sector în Uniunea Europeană. Unul din exemplele de fraudă Uh, la nivel internațional, de altfel nu numai în Uniunea Europeană, este cel al um, comerțului uh, ilicit cu uh, tutun. Sunt pierderi de venituri de 10 miliarde în fiecare an de la 6200, de la eh, numărul de mm, țigări care sunt comercializate în mod ilegal va crește, se estimează, până în 2017, până la 628 de milioane. Irlanda este și ea o victimă a acestui comerț ilegal și vreau să eh, cer informații legate de cooperarea între toate autoritățile implicate pentru a ne asigura că acest fenomen este stopat. Vă mulțumesc, doamna Maletici, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În fiecare an, Comisia Europeană trimite un raport în ceea ce privește protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Scopul este a opri activitățile frauduloase și de a încuraja o guvernanță financiară bună. În acest ultim raport pentru 2013 s-a atras atenția asupra faptului că impacte negative financiare, impactele negative financiare au scăzut cu 17%, însă în același timp numărul încălcărilor este în creștere. Putem să observăm că sistemul funcționează mai bine în ceea ce privește descoperirea abuzurilor și încălcărilor regulamentelor, însă e clar că trebuie să lucrăm mai mult în ceea ce privește partea de prevenire. Încurajez statele membre și Comisia Europeană să lucreze mai îndeaproape, astfel încât să fie crescută transparența și responsabilitatea. Și asta trebuie să se întâmple prin acțiuni comune care să ne asigure că, ex, că nu mai există taxe, nu mai există fraude în ceea ce privește impozitarea. Mulțumim, are cuvântul domnul Ialci, dar nu este în cameră, așa că trecem la domnul Messerschmidt. Un minut. Mulțumesc. Rar se întâmplă ca cetățenii să și citească rapoartele care ies din instituțiile și agențiile noastre, însă dacă ar fi să citim raportul unei instituții, ar trebui să-l citim pe cel al curții de conturi. Și dacă este vorba despre combaterea fraudei, care îi vizează pe concetățenii noștri, cred că acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze pentru că este cât se poate de șocant acest lucru și trebuie să combatem această situație pentru că cred că în acest caz putem combate această fraudă. Pentru că este vorba despre banii cetățenilor, iar Uniunea Europeană ar trebui să dea dovadă de disciplină pentru că aici se finanțează aproape orice din acești bani. Până la urmă, situația este una cât se poate de complicată. Ceea ce putem spune că este ilegal, pe ilegal este când uh, se fură banii din pușculița Uniunii Europene și a jdețenilor. Mulțumesc foarte mult, timp de un minut, domnul Polcea. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já bych v rámci této zprávy... Vă mulțumesc, doamnă președinte. În cadrul acestui eh, raport pe care l-am susținut, aș vrea să insist pe diferitele tipuri de fraude care au loc în cadrul politicii de coeziune. Este adevărat că cifrele sunt mai importante aici și totuși constatăm că avem motive de îngrijorare. De aceea s-a constatat o proastă utilizare a surselor financiare europene în plan național, mai ales în ceea ce privește uh, programele operaționale. Aceste resurse nu au fost monitorizate în mod sistematic și de aceea Republica Cehă nu a beneficiat de fonduri. Cred că trebuie să fie controlate toate tipurile de fraude. Președinte, mulțumesc. Trecem acum la raportul privind progresele legate de Montenegru. Are cuvântul domnul Caputo un minut domnule președinte muntenegru a făcut progrese reale în ceea ce privește aderarea la ue. în momentul actual sunt deschise șaisprezece capitole de negociere în vreme ce cele care țin de cercetare știință învățământ și cultură sunt și ele în acest proces. guvernul din muntenegru a participat în mod proactiv la procesul de reconciliere regională și are meritul de a se fi conformat politicii externe și de securitate a uniunii europene un element foarte important mai ales dată fiind situația actuală în care terorismul reprezintă o amenințare mondială mondială. De aceea, Muntenegru a realizat îmbunătățiri semnificative care ne dau speranțe în perspectiva continuării negocierilor și din acest motiv am votat pentru. Mulțumesc, urmează la cuvânt domnul Bogovici. Vă rog, un minut. Glede na dejstvo, da so pristopno pogajanja Črne Gore za... Mulțumesc. Negocierile cu Muntenegrul au început în 2005. Până acum, 16 din 32 de capitole au fost închise. Două sunt închise provizoriu. Toate acestea ne arată că Muntenegru se află pe drumul spre Uniunea Europeană. În multe domenii, capacitatea de concurență, dezvoltările economice, vedem deja rezultate în Muntenegru. Aceste eforturi trebuie să fie continuate și sprijinite în continuare, la fel cum se întâmplă și în cazul altor state candidate. În Muntenegru există aceleași probleme ca în alte state, în această regiune nu prea sunt respectate drepturile omului, există probleme cu justiția, sunt niște domenii care pun probleme întregii regiuni. Eu îmi doresc să fie ridicat standardul de viață al oamenilor din Muntenegru, însă trebuie să se țină cont și de standardele morale din societate. Mulțumim, domnul Jambaschi, un minut. Председател, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, am susținut acest uh, raport pentru că este un raport obiectiv care arată progresele pe care le-a făcut Muntenegru pe drumul său european. Sigur, sunt identificate și punctele slabe ale acestei țări legate de libertatea presei, de libertatea de exprimare, uh, Există preocupări legate și de relațiile cu Croația, însă în ansamblu Muntenegru a avut uh, un comportament exemplar în ceea ce privește aplicarea legislației europene. Opinia publică este unanimă în ceea ce privește criza din uh, Ucraina sau uh, legislația antiteroristă și reacția antiteroristă în ceea ce privește statul islamic. Am uh, sprijinit așadar acest raport obiectiv și bine echilibrat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Pețir, un minut. Mulțumesc. Sprijin adoptarea acestei rezoluții pe anul 2014 cu privire la Muntenegru, pentru că se arată de mai multe ori că Muntenegru a realizat progrese în egală măsură, se arată și o serie de probleme foarte reale pe care trebuie să le combată Muntenegru în viitor și aș dori să insist pe toate acele chestiuni care țin de capitolele de negociere 23 și 24, care trebuie să fie luate în calcul și care vizează în principal statul de drept, o justiție independentă, combaterea corupției, libertatea presei, o bună guvernanță publică și în același timp o serie de prevederi care țin de gestionarea corectă a finanțelor partidelor politice și în același timp despăgubirea victimelor de război, printre care și cele din Croația. De deci, aceea cred că este foarte important ca în această rezoluție să se vorbească și despre crearea unei atmosfere de toleranță cu accent pe minoritățile naționale și este foarte important ca autoritățile muntenegrene să protejeze identitatea Boca Kotorska și în același timp să lucreze în strânsă cooperare cu statele membre care sunt deja membre ale UE. Mulțumim! Și acum trecem la raportul cu privire la fosta Republica Iugoslavă a Macedoniei pe anul 2014. Doamna Borza, în timp de un minut, are cuvântul. Eu am sprijinit acest raport pentru că există două mesaje politice importante transmise. Primul e că Macedonia este oprită în mod uh, incorrect uh, la deschiderea negocierilor pentru că există o chestiune bilaterală cu Grecia. Este încă o ocazie în care Comisia Europeană recomandă deschiderea negocierilor, dar nu se pare că se vor uh, înregistra progrese în acest sens. Un al doilea lucru important are de a face cu libertatea presei și cu guvernanța publică în general în Macedonia. Dacă un număr mic din acuzațiile în ceea ce privește această chestiune legată de ascultarea ilegală a politicienilor în regiune e corectă, atunci e într-adevăr un eveniment periculos care nu poate fi tolerat într-un stat democratic. Cer autorităților macedoniene să dea permisiunea unor anchete independente și autonome, astfel încât să se asigure că cei vinovați sunt aduți în fața justiției. Rezoluția ker po mojem mnenju dobro identificira grožnjato in hkrati na pristopnih pogajanj. Situația nu e una roz și Macedonia ar trebui să facă mai mulți pas, pași în direcția cea bună. Problemele ar trebui să fie rezolvate cât de repede posibil, astfel încât negocierile să poată fi pornite. Situația politică actuală din Macedonia e una critică și dacă se înregistrează în continuare întârzieri, atunci problemele vor escalada. Ar trebui să îi sprijinim pentru mai multă stabilitate în această regiune. Nu ar trebui să permitem faptul ca situația actuală să se destabilizeze. Trebuie să începem un dialog care să asigure o stabilitate în regiune. Domnul Giambaschi, un minut госпожо председател уважаеми колеги подкрепих и този доклад. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, am susținut acest raport pentru că transmite un mesaj foarte important guvernului de la Skopje. Problemele bilaterale trebuie rezolvate iar și este nevoie să fie încheiat un tratat privind relațiile de vecinătate între uh, Macedonia și Bulgaria. Iar drepturile cetățenilor din uh, Macedonia trebuie respectate. Ei trebuie să aibă posibilitatea să-și utilizeze limba maternă. Aceste mesaje trebuie transmise în mod clar către Scopie. Este singura modalitate în care uh, Macedonia poate continua pe drumul său european. Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc foarte mult. Noi uh, sprijinim uh, solidaritatea față de Macedonia în sensul că este invitată printr-o rezoluție atât Comisia Europeană, ce este invitat și Consiliul să identifice o soluție după nouă tentative eșuate de lansarea negocierilor cu Macedonia. Și în același timp ar trebui să se soluționeze în paralel acel conflict bilateral în temeiul legislației europene. Pentru că Macedonia așteaptă de 10 ani și asta din cauza conflictului cu Grecia privind numele țării, lucru profund descurajator pentru poporul macedonean iar Croația reprezintă un exemplu de bune practici și acest lucru ar trebui să se aplice și în cazul Macedoniei, încă o dată doresc să invit atât Consiliul European precum și Consiliul și pe toată lumea să profite de experiența acumulată și să identifice rapid o soluție prin care și Macedonia să poată să participe la negocierile de aderare cu Uniunea Europeană pentru că merită acest lucru. Mulțumesc! Trecem acum la raportul pe 2014 privind Serbia și acum urmează domnul Poșpișil. Un minut. Pěkně, paní předsedkyně, já jako člen Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt membru a delegației pentru colaborare cu Serbia și salut acest raport. Se arată progresele care au fost făcute în multe domenii în anul trecut. Cred că acest raport este unul echilibrat, pentru că acolo se discută și despre problemele care încă își caută o rezolvare. M-am ocupat în domeniul meu cu justiția. În primul rând m-au interesat reformele justiției și reformele în ceea ce privește forțele de poliție și lupta împotriva corupției. Cu toate că s-au făcut multe, mai există loc să se înregistreze progrese. E bine că aceste apeluri apar foarte clar în raport pentru că trebuie să existe un adevărat stat de drept acolo, astfel încât țara să fie membru al Uniunii Europene. Și de aceea noi trebuie să sprijinim Serbia și să sprijinim reformele justiției și cele polițienești, pentru că acestea sunt domeniile cele mai dificile. Și în toate țările fost comuniste au trebuit să se pună în aplicare aceste reforme. Mulțumim! Domnul Bogovici. Și eu am sprijinit acest raport. Se vorbește despre eforturile pe care le-a făcut guvernul Serbiei, programe pentru niște relații mai bune în regiune și și progrese în ceea ce privește statul de drept și respectarea valorilor europene. Sunt convins că locuitorii Serbiei merită să vadă că Europa e solidară față de ei. Statul trebuie să se dezvolte în așa fel încât să fie pregătit pentru aderarea la Uniunea Europeană. Eforturile făcute de guvernul sârb și elanul pe care îl are populația din Serbia de a merge pe drumul european trebuie să fie sprijinite și trebuie să îi sprijinim prin diferite instrumente de sprijin și financiare, astfel încât să ajungă pe drumul spre Uniunea Europeană. Vă mulțumim, domnul Giambaschi подкрепих и този доклад, но трябва да отправим ясно послание на правителството в... Vă mulțumesc! Cred că trebuie să transmitem un uh, mesaj foarte important uh, acestui guvern. Trebuie respectate toate uh, regulile și toate drepturile minorităților recunoscute. Fiecare minoritate trebuie să aibă posibilitatea să să-și învețe limba maternă și să studieze în limba maternă. Minoritatea bulgară din uh, vestul uh, Serbiei a fost uh, recunoscută în mod oficial de Serbia și totuși are foarte multe dificultăți dacă dorește să învețe limba maternă. Cred că toate aceste critici trebuie acceptate de guvernul sârb. Mulțumesc, doamna Petir. Mulțumesc. rezoluțiu o izvješću o napretku Srbije. Mulțumesc. Sprijin această propunere de rezoluție privind raportul prin progresele înregistrate de Serbia în 2014 din partea domnului McAllister pentru că se transmite mesajul de bază că Serbia are nevoie de ajutor pentru a transpune în practică aceste recomandări pe calea sa către Uniunea Europeană și cred că Comisia Europeană ar trebui să joace un rol foarte important pentru că este vorba despre a statului de drept și mă declar mulțumită să văd că cele mai multe dintre amendamentele depuse cu colegii din Croația au fost luate în calcul și în acest context aș dori să insist pe situația minorității croate din Voivodina și a persoanelor date dispărute. De asemenea, colegii europarlamentari au început și ei să înțeleagă cam cât de delicată este această funcționare a organismelor juridice în Serbia, pentru că Serbia se folosește de acest lucru pentru a abuza de principiul jurisdicției și competenței universale, iar amendamentul de astăzi ne arată că așa stau lucrurile. Comisia Europeană nu poate să dea deoparte aceste probleme și să înceapă să le rezolve. Acesta este motivul pentru care, încă o dată, fac apel să analizeze încă o dată afirmațiile făcute și aș ruga să insiste pe lângă Serbia să, abolea, să, să fie abolite articolele 2 și 3 și în același timp să permită exercitarea dreptului la un preț echitabil pentru cetățean croat. Mulțumesc! Urmează acum domnul Soltes. Történelmi, kulturális és gazdasági értelemben Szerbia, ahogyan a többi nyugat În ceea ce privește sensul politic și economic, e clar că Serbia face parte din Europa. De aceea această stare naturală care există în Serbia ajută pe această țară să se alăture Uniunii Europene. Trebuie să fie foarte clar pentru Serbia că aderarea ei va fi posibilă atunci când există o împăcare între toate minoritățile etnice de acolo. Un popor care a suferit atât de mult trebuie să poate să intre pe drumul spre Uniunea Europeană. Voi sprijini acest raport pentru că ajută Serbia să facă progrese. Aceste reforme nu sunt uh, făcute pentru Uniunea Europeană, nu trebuie să fie ceva care e impus din exterior, e ceva ce trebuie să existe astfel încât toate aceste procese să ducă spre o situație normală acolo și sper că Serbia va fi un exemplu pentru multe state europene, pentru că eforturile ne arată că, în, de exemplu, și în România, în România s-au făcut uh, progrese. Domnul Scholtes. Uh Moram reći da... Uh, trebuie să spun că în observarea Serbiei în ceea ce privește procesul de alăturare la Uniunea Europeană, trebuie să constatăm următoarele. În ultimul an s-au făcut progrese foarte importante în diferite domenii. Reforme în domeniul justiției, reforme care sunt importante pentru aderarea la Uniunea Europeană. Tot adevărat e și faptul că anumite circumstanțe externe nu au fost pozitive. De exemplu, um, inundațiile cu care s-a confruntat Serbia și, și statele învecinate. Serbia se află și, într-un, um, și într-o situație economică defavorabilă. Și aici trebuie să eliminăm obstacolele astfel încât Serbia să se apropie mai repede de integrarea în Uniunea Europeană. Și aici trebuie să fie subliniate și rolurile țărilor învecinată și relațiile cu acestea. Când vorbim de Serbia, trebuie să dăm dovadă și de solidaritate. Serbia trebuie să fie ajutată. Mulțumim, stimați colegi. Trecem acum la explicațiile de vot în ceea ce privește Kosovo. Înainte de acestea vreau să fac un anunț. Am spus că trebuie să terminăm până la fără un sfert. Așa că vom asculta explicațiile de vot pentru Kosovo și raportul Rosati, astfel încât colegii care sunt în sală să poată să o părăsească dacă doresc, dar veți avea ocazia să vă exprimați și mâine, la începutul explicației voturilor. Trecem acum la procesul de integrare europeană a Kosovo, explicații de vot și are cuvântul domnul Bocovici. Rezoluția în ceea ce privește procesul de integrare al Kosovo. Această rezoluție e una pe care eu am sprijinit-o pentru că ne, privire, ne oferă o privire de ansamblu la cele întâmplate în ultimul an. Știm că există și probleme foarte multe cu care Kosovo are de luptat. În ultimul timp am observat că oamenii nu văd un viitor în propria lor țară. Și asta pentru că există foarte multe subsisteme din stat care nu funcționează. Problema exodului este una din cele mai recente probleme care au escaladat. Au escalat. Și vedem că statul se află acum într-o stare alarmantă. Și acest lucru se răsfrânge și asupra statelor învecinate și și alte state. Există și organizații criminale și, de asemenea, um, nu există perspective spre exterior din partea lor. Domnul Giambaschi are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, am susținut acest raport pentru că raportoarea, doamna Lunacek, a reușit să redacteze un document echilibrat și obiectiv. Sigur că Kosovo are multe probleme legate de crima organizată, de traficul pe piața locurilor de muncă, multe persoane, situația economică, multe persoane sunt forțate să părăsească această țară Sigur că recomandăm uh, protejarea drepturilor minorităților, de exemplu minoritatea goranilor. Cred că este uh, ceea ce Kosovo trebuie să facă dacă dorește să facă parte din familia europeană. În Kosovo sunt multe probleme, însă cred că Kosovo este gata să le rezolve. Mulțumesc, uh, domnul Jalchi. Dragi colegi, tout simplement pas en compte. Dragi colegi, acest text este inacceptabil pentru că nu ia în considerare interesele uh, cetățenilor uh, sârbi. Se spune că Kosovo este o problemă rezolvată, că este un stat în curs de normalizare unde sârbii și albanezii uh, coabitează din ce în ce mai bine. Dar, de fapt, ne negăm realitatea de pe teren. În logica absurdă care se impune mm, de decenii deja în această regiune. Uniunea Europeană n-a înțeles nimic din ce s-a întâmplat de la uh, descompunerea Iugoslaviei. Uniunea Europeană a um, recunoscut uh, legitimitatea organizațiilor teroriste și legitimitatea um, unui um, stat uh, profund corupt. Uh, astăzi Uniunea Europeană crede că acest stat trebuie să aibă um, acces uh, la fonduri europene care ar putea să modifice determinismul profund al acestei regiuni. Mulțumesc și acum doamna Bilbao. Mulțumesc, doamna președinte. Am susținut această rezoluție privind Kosovo pentru că voința liber exprimată și integrarea diversității stă la baza păcii și stabilității și fac parte din valorile fundamentale ale Uniunii Europene. Istoria Kosovo este legată de suveranitate, de mm, integritate, avem nevoie de o adevărată Europa federală, de un spațiu comun care poate să facă față oricei provo- oricărei provocări, permițând să trăiască fiecarei identități, fiecarei componente. Un spațiu care recunoaște identitățile naționale bazate pe principiul integrității teritoriale. Mulțumesc și acum ultimul raport, raportul Rozati, un minut, doamna Giufrida. Grazie, Mulțumesc, doamna președinte. Am votat pentru acest raport pentru că toată lumea trebuie să recunoască faptul că relansarea economică pe care o așteptam cu toții nu s-a întâmplat. Sperăm ca de data aceasta estimările Comisiei să fie corecte, iar cele trei priorități identificate sunt investițiile, reformele structurale și echilibrarea bugetului, care sunt acceptabile și vor ajuta redresarea economică. Însă se impune să subliniem că de aici nu poate să lipsească flexibilitatea, de asemenea măsurile bugetare nu trebuie să aibă efect asupra creșterii și nu trebuie să reprezinte o piedică în calea investiții în cercetare și instruire. IMM-urile care reprezintă una dintre marile resurse pentru piață, se confruntă cu mari probleme în accesarea creditelor și a finanțărilor, iar nivelul de protecție socială este minim în multe țări și sunt foarte departe de un nivel standardizat. Fondurile structurale nu sunt folosite de multe ori, ba chiar se irosesc și de aceea era o formă de naivitate să ne așteptăm la creștere, însă știm foarte bine acum de unde trebuie să pornim și mai ales important este ce trebuie să corectăm. Mulțumesc, doamna Gil. Mulțumesc, doamnă președinte. Am sprijinit și eu acest raport pentru că salută noua abordare a Comisiei în ceea ce privește uh, calitatea, accentuându-se, pe crește, accentuându-se creșterea și investițiile. Există cerințe de, pentru statele membre. Acestea trebuie să fie prietenoase cu creșterea. Și apoi, unele țări trebuie să facă mai multe pentru a relansa creșterea în Europa. Cred în viitor. Comisia Europeană trebuie să țină cont și de reformele făcute de statele membre, astfel încât să abordeze problemele legate de evaziunea fiscală. Și trebuie să recunoască lucrurile bune făcute de statele membre, cele care și-au, ă, mai ales cele care și-au redus deficitul. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Malecici. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cei trei piloni pe care se bazează creșterea sunt reformele structurale, consolidarea fiscală și investițiile. Investiții în cercetare și dezvoltare, în educație, sprijin pentru modernizare, resurse energetice ieftine, toate acestea sunt importante pentru a încuraja competitivitatea. Însă investițiile lipsesc pentru că uh, nu există o capacitate de mm, control al riscurilor, iar piețele financiare sunt prea fragmentate. Aceste investiții trebuie susținute de noi posibilități de creditare pentru antreprenori. Raportul arată uh, că guvernele pozitive și curajoase pot privi cu optimism pe viitor și mă bucur că acest raport s-a bucurat de majoritate. Mulțumesc, următoarea vorbitoare, doamna Cinici doamnă președinte criza economică atrage după sine o serie de urmări care încetinesc relansarea economică a uniunii europene deși se prevede o redresare pe anul două mii cincisprezece și o altă îmbunătățire mai departe două mii șaisprezece însă aceste îmbunătățiri se puteau s-ar putea realiza numai dacă ne sprijinim pe cei trei piloni propuși în analiza anuală pe anul două mii cincisprezece și anume relansarea investițiilor accelerarea reformelor structurale și uh, continuarea unei echilibrări bugetare responsabile care să sprijine creșterea. Însă de aceasta se leagă și nevoia Uniunii Europene de a spori nivelul său de competitivitate pe plan mondial, sporind și în același timp planificând investiții în cercetare și dezvoltare și printr-o îmbunătățire a bunurilor și serviciilor. Sunt pe deplin de acord cu accentul pus în acest raport și pe intervențiile care țin de îmbunătățirea administrației publice și a pieței forței de muncă, acordându-se atenție șomajului în rândul tinerilor, care este o rană deschisă a vremurilor noastre și de aceea eu am votat pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult, urmează domnul Messerschmidt. Mulțumesc, doamnă președinte, am votat împotriva acestui raport, nu pentru că nu sunt de acord cu cifrele sau nu vreau să discut mai departe despre conținut. Am votat împotriva pentru că perspectiva e greșită. Se trece cu vederea faptul că creșterea în, la nivel global e mult mai mare decât în Europa. Creșterea în Europa e mai bună decât în Uniunea Europeană și creșterea în Uniunea Europeană e mai bună decât cea din zona euro. E ceva foarte greșit în zona euro. Uniunea Europeană nu va depăși această recesiune până nu reușim să trecem peste ideea că putem avea o monedă comună cu toate aceste economii diferite. Și de aceea democrația este cea care trebuie să primeze în Germania, în Grecia și să îi lăsăm pe cetățeni să decidă cum se vor ocupa de economiile lor. Aceasta este singura cale în care vom putea ajunge la creștere în Europa. Mulțumim, domnul Balcio. Mulțumesc, doamnă președinte. Când vorbim de semestrul european, trebuie să spun că uh, în, uh, din punct de vedere teoretic și principial, nu sunt de acord. Când a izbucnit criza, domnul Sarkozy a spus că e nevoie de o guvernanță economică europeană, care trebuie să lucreze ca un adevărat guvern. Pentru mulți a fost ceva mult prea puternic. Știam că e nevoie de anumite măsuri și știam că trebuie să existe o, o cooperare economică mai strânsă sub semestrul european Li s-a spus statelor membre ce trebuie să facă, ce trebuie să adopte în sesiunile lor plenare. În ceea ce privește semestrul european au existat diferite dezbateri și apoi să se vadă dacă Uniunea Europeană acceptă aceste planuri sau nu. Însă trebuie să spunem foarte clar că aceste măsuri sunt uh, cele care le spun exact statelor ce pot să facă și se încalcă astfel drepturile suverane ale parlamentelor naționale. Mulțumim, mulțumim, stimați colegi. Următoarele explicații de vot le vom continua mâine după sesiunea de votare. Acum suspendăm ședința până la ora 3. Mulțumesc!